Bun venit, stimați colegi, la reuniunea ședinței INTA. Mai avem alte două în afară de această întâlnire în cadrul acestei jumătăți de an. Vă propun să adoptăm ordinea de zi, este punctul 1 și dacă nu există solicitări de modificare putem să o considerăm adoptată. Conform uh, conferinței președinților de săptămâna trecută, am fost uh, invitați să nu supunem la vot niciun fel de rapoarte sau scrisori legate de Brexit. De aceea vă propun să amânăm punctul 11 de pe ordinea de zi, că era vorba despre o scrisoare legată de Brexit. Există cineva care se opune acestei solicitări? Dacă nu e cazul, considerăm că se adoptă această modificare. Există alte solicitări de modificare a ordinii de zi? Nu. În cazul acesta considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. Punctul 2. Adoptarea uh, proceselor verbale ale reuniunilor. Este vorba despre proiectele de proces verbal uh, ale ședinței din 23 și 24 ianuarie. Au fost uh, publicate aceste procese verbale și dacă nu există obiecții, până la finalul acestei reuniuni considerăm că au fost adoptate procesele verbale. Punctul 3. Anunțări ale președintelui legate de deciziile coordonatorilor. Pe 23 ianuarie a avut loc ședința coordonatorilor, iar deciziile sunt incluse în procesul verbal al ședinței și funcționează aceeași regulă. Dacă nu vor exista obiecții până la finele ședinței de astăzi, sunt considerate adoptate. Punctul 4. Anunțul din comunicări din partea președintelui. Vă anunț că această reuniune se transmite pe internet și în uh, Lüneburg până la Tallinn și uh, Salonic uh, pot fi recepționate dezbaterile. În ce privește interpretarea, vă rog să vorbiți într-un ritm moderat ca să poată fi efectuată interpretarea de aceea doresc să mulțumesc doamnei Mariola Alvarez Lopez, uh, care a lucrat în Comisia INTA, la secretariat, timp de câteva luni. Mulțumesc foarte mult. Acum doamna Lopez părăsește secretariatul și îi dorim mult succes în activitatea viitoare. Iar acum Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un aviz al Comisiei INTA în ce privește acordul de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Conform deciziei care s-a luat la nivelul Parlamentului, s-a căzut de acord ca diversele comisii implicate în acest exercițiu legat de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană să uh, redacteze o scrisoare către Comisia AFCO, care este competentă în fond. Deci, având în vedere uh, urgența procedurii, va trebui să existe redactată această scrisoare. Am spus însă de la bun început, conferința președinților a decis să uh, nu supună la vot aceste scrisori până nu se clarifică puțin situația. Deci există o amânare, dar oricum putem discuta situația. Coordonatorii au căzut de acord asupra unui proiect de text pentru această scrisoare. Având în vedere complexitatea situației, am fost informat că Acum, la nivelul Comisiei nu există uh, dorința de a vorbi despre acest subiect. Dar, oricum, Parlamentul este suficient de independent să dis discute acest subiect, chiar dacă nu dorește nimeni din partea Comisiei să se implice. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul raportoarei noastre Godelive. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am participat uh, de la debutul ședinței uh, la întâlnire. Poate că voi repeta uh, ceva din ceea ce ați spus dumneavoastră, dar comisiile care sunt implicate în negocierile legate de Brexit, dacă din nefericire Brexitul se va produce, Uh, trebuie să redacteze un aviz și pentru că în Parlament lucrăm întotdeauna sub presiunea timpului și de data aceasta uh, timpul uh, ne-a presat. Deci a trebuit să redactăm o scrisoare și AFET și ENVI doresc să se pronunțe. Nu știu dacă și alte comisii se vor implica sau nu. Aceasta a fost situația de săptămâna trecută și uh, Uh, ieri seară, târziu, uh, pe la uh, șapte și jumătate, am primit un apel telefonic în biroul meu în care eram rugat să nu supunem la vot astăzi această scrisoare care există, care a fost redactată, să luăm notă de existență acestei scrisori, dar să așteptăm până când, la nivelul Comisiei sau la nivelul Consiliului, se conturează o opinie. Deci, noi putem discuta aici despre un singur punct legat de uh, acest proiect de uh, scrisoare, dar nu trebuie să o supunem la vot. Deci, uh, eu spun cu toată onestitatea și am spus și ieri la telefon, nu știu ce probleme mai are AFCO în legătură cu această chestiune pentru că dacă uh, uh, Marea Britanie nu va mai fi uh, membra Uniunii Europene, atunci practic nu trebuie să se mai aplice regulamentul interior al Parlamentului European. Deci ar fi timpul să nu ne concentrăm doar pe acordul de retragere, ci trebuie să ne gândim și ce se va întâmpla după aceea și noi, Comisia INTA. Suntem uh, mult mai implicați din acest punct de vedere decât uh, Comisia AFCO. Deci mi-am exprimat, iată, din nou, nemulțumirea legată de această situație. Nu știu cum am putea să procedăm acum, pentru că eu, în legătură cu acest punct, am propus să fim de acord uh, cu hotărârea Consiliului deci noi am putea uh, fie acum să votăm din acest punct de vedere, fie să amânăm până la urmă hotărârea noastră până se pronunță și alții, dar nu este un mod plăcut de a lucra. Într-adevăr, Godelive, noi uh, la începutul întâlnirii de astăzi am uh, votat deja și am decis să amânăm discutarea Uh, și votul în legătură cu uh, această scrisoare. Da, uh, sunt de acord cu tine că modul în care se operează cu această problematică nu este foarte transparent pentru a mă exprima eufemistic. Conferința președinților a luat joia trecută această decizie ca uh, voturile din comisii să uh, devină dependente de un alt vot premergător, ceea ce um, este inacceptabil până la urmă. Um, noi ar trebui să ne pronunțăm întâi și după aceea să transmitem avizul nostru comisiei competente în fond, nu invers. Deci, procedura, într-adevăr, nu a fost una foarte uh, convenabilă. Deci, uh, Atât putem spune în legătură cu avizul pe care raportoarea noastră trebuie să redacteze. Dorește cineva să intervină? Joachim Schuster, te rog. Da. Încet, încet începe să mă îngrijoreze această situație. Pentru că într-adevăr, guvernul britanic se pare că eșuează Uh, nici măcar nu are un plan în legătură cu modul în care dorește să se producă Brexitul. Și uh, uh, nu știu, vor ajunge până la urmă în iad sau nu. Nu știu dacă Tusk până la urmă este mai lămurit decât noi, dar uh, Acum, ă, e clar, noi ne dorim ca ă, Brexitul să se producă reglementat, să nu existe o graniță dură între Irlanda și Irlanda de Nord, dar, din păcate, dacă văd cum se comportă ă, guvernul britanic, până la urmă cred că această graniță va exista. Deci, până la urmă, pe 29 martie, această graniță dură va exista. Deci, pe mine m-ar interesa până la urmă procedura. Cât uh, până la urmă se va negocia sau nu. Vor exista negocieri secrete la nivelul Consiliului, la nivelul Comisiei, uh, se va redacta o simplă scrisoare sau până la urmă se iau alte decizii în uh, spatele ușilor închise pentru că este nevoie până la urmă de decizii uh, și de dezbateri serioase chiar numai la nivelul Uniunii Europene, pentru că nici în acest punct de vedere nu este foarte clar cum se procedează. Există acum negocieri? sau nu există. Pentru că dacă nu există, uh, ar trebui uh, ca la plenara următoare să ne uh, pronunțăm foarte răspicat. Noi trebuie să putem să ne implicăm, să ne pronunțăm. Vocea noastră va trebui să se facă auzită până la urmă. Mulțumesc, Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că situația este foarte complicată și nemulțumită Eh, și suntem nemulțumiți de ea. Pentru că eh, până la urmă eh, nu este o chestiune care este strict legată de Comisia AFCO. Trebuie ca Parlamentul European să se poată pronunța în legătură cu Brexitul. ul Sigur, acum AFCO a fost declarat uh, comisie competentă, dar noi ar trebui să uh, semnalizăm punctul nostru de vedere că va trebui să se acționeze și după 29 martie în legătură cu viitoarea poziție a Uniunii Europene formată din 27 de state membre vis-a-vis -vis de Regatul Unit al Marii Britanii, pentru că noi avem o responsabilitate în configurarea acestor relații viitoare și pentru că mâine Comisia AFCO are ședință, eu cred că până la urmă ar trebui să comunicăm Comisiei AFCO care este punctul nostru de vedere. Va trebui ca în termenul de care mai dispunem să știm cum acționăm. Multe uh, nu se mai pot schimba până pe 29 martie și trebuie să fim uh, pregătiți în ce privește politica comercială și relația dintre Uniunea Europeană și Regatul uh, Unit al Marii Britanii. Deci, acest uh, proiect de scrisoare uh, ar avea acest rost. Poate că uh, mai discutăm și la nivelul coordonatorilor despre acest aspect, dar noi toți membrii Comisiei INTA trebuie să acționăm în acest sens. Există alte dorințe de a interveni în dezbatere? Constat că nu e cazul. Într-adevăr, ă, există acum și un termen foarte scurt. Mai avem o singură plenară până la Brexit. Ă, pe 3 martie am mai putea a treia săptămână din ă, martie, eventual. Deci, E foarte greu să ne coordonăm până la urmă acțiunile care trebuie să se desfășoare într-un termen foarte scurt. Și până la urmă, Parlamentul trebuie să ă, poată să se implice într-o manieră democratică. Într-adevăr, eu cred că trebuie să mai insistăm uh, asupra rolului Comisiei INTA, mai ales pentru perioada după Brexit. Pentru că dacă va exista o ratificare a tratatului de ieșire din Uniune, trebuie să existe și o propunere de mandat de negociere pentru uh, conlucrarea viitoare. Pentru că uh, va exista o perioadă de tranziție de 21 de luni și asta va fi uh, până la urmă o solicitare destul de sportivă, pentru că noi, în ce privește raportul nostru cu Canada, uh, am negociat timp de 5 ani. Deci, uh, va trebui ca până la urmă lucrurile să intre pe un făgaș normal. Noi, membrii ai Comisiei INTA și Godelive are perfectă dreptate, trebuie să ne implicăm în mod esențial pentru configurarea acestor relații comerciale. La conferința președinților um, s-a pus întrebarea care să fie comisia competentă în fond după Brexit. Și uh, chiar și președintele uh, spontan a spus Comisia INTA ar trebui să fie competentă în fond după aceea. Deci, până la urmă, însă sigur că și uh, alții s-au pronunțat. Godelive. Cred că s-a spus tot ce se putea spune în legătură cu acest punct. Chiar dacă ceea ce ar fi de dorit uh, uh colegul nostru care este și membru al Comisiei AFCO uh, va mai ridica odată problema, nu vom putea modifica foaia de parcurs și nici nu vom putea influența decizia britanicilor de a acționa într-un fel sau altul. Noi vom putea observa cum evoluează lucrurile și după aceea, într-o ședință viitoare, să adoptăm această mini-scrisoare. Bun, în cazul acesta încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre grupurile de monitorizare. Avem două, am avut două grupuri de monitorizare de la uh, ultima ședință, unul în legătură cu Mercosur și celălalt grup se referea la celelalte state. Pe 29 ianuarie a avut loc ședința Mercosur cu Sandra Galina și s-a vorbit despre uh, re, starea de fapt a negocierilor dintre Uniunea Europeană și Mercosur și sala Franca s-a implicat, dar el nu este prezent în sală. Altcineva dorește să intervină? în legătură cu Mercosur. Es que fue un grupo eh, de seguimiento muy profundo donde în ceea ce privește comisia, am primit informații cu privire la dificultățile care există în această etapă finală de negociere, dacă o putem numi așa. Adevărul este că eu am rămas cu senzația că așteptările sunt destul de negative ultimele aspecte pe care e mai dificil să se ajungă la un acord. Se pare că nu uh, există atmosfera necesară pentru a avansa suficient și cred că va fi dificil în această perioadă din legislatura Parlamentului să se ajungă la finele negocierilor. Nu știu dacă comisia care este reprezentată aici ne poate da niște informații mai noi cu privire la ce s-a întâmplat în grupul de monitorizare. Mulțumesc! Helmut und Heidi. Helmut și Heidi după aceea. Aș uh, spune în completare, Imaculat a spus uh, foarte potrivit, negocierile sunt foarte complicate, există uh, o serie întreagă de chestiuni care au rămas deschise în ce privește GI, dar și în ce privește producția de automobile și până la urmă și uh, comerțul cu uh, elemente componente ale industriei auto. Și există și probleme legate de contingentele comerțului agrar. În grupul de monitorizare am insistat asupra uh, altor aspecte Există probleme inclusiv în ce privește capitolul durabilității care a fost până la urmă negociat, dar există unele obligații acolo legate de respectarea politicii de mediu și de asemenea în legătură cu problematica respectării drepturilor omului pentru că există responsabilități ale statelor partenere. Până la urmă trebuie să ne întrebăm cu cine încheiem Uh, acest uh, acord nou. Din perspectiva GUE-NGL, uh, avem probleme cu actualul președinte al Braziliei, care până la urmă dorește să facă pași înapoi care seamănă mai degrabă cu ceea ce s-a întâmplat în timpul dictaturii militare. Deci, problemele agriculturii în partea de nord a Braziliei uh, sunt mari. Sunt uh, niște uh, probleme care pot să aibă impact global dacă până la urmă pădurile tropicale din zona uh, Amazonului uh, ar avea de suferit așa cum uh, există în clipa de față proiecte. Deci, uh, trebuie să ne gândim cum își va respecta Brazilia angajamentele care ar decurge din acest acord. Și există și alte state din America Latină care, din acest punct de vedere, sunt problematice. Deci, uh, ar fi uh, momentul să insistăm asupra acestor aspecte. Sandra Galina, în grupul de monitorizare Uh, a vorbit deja despre dificultățile acestor negocieri. Uh, comisia noastră are însă, sigur, uh, datoria să încerce să facă progrese în aceste negocieri. Dar nu dorim să golim de conținut acordul de la Paris trebuie să fie respectate uh, obligațiile asumate și de asemenea trebuie ca și uh, drepturile omului să fie respectate conform uh, Convenției ONU. Heidi Hautala. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru apelul pe care l-ați făcut de a nu se vorbi într-un ritm mult prea accelerat. Da, este foarte binevenit pentru a ne înțelege mai bine. În privința acordului cu Mercosur, trebuie să luăm uh, foarte mar- să avem foarte mare grijă la acest subiect, fără îndoială. Când acest acord va intra în vigoare, va face ca importurile de soia pe teritoriul european să crească foarte mult. Directiva numărul 2 pe energiile regenerabile va conține de asemenea și acte delegate. Cu alte uh, cuvinte, uleiul de palmier va, fi, va beneficia de un tratament mai favorabil. Întrebarea mea este următoarea. Aceste importuri excesive de soia către Europa nu cumva se vor face pe spezele pădurii amazoniene? Deci, despăduririle nu vor uh, reprezenta un foarte mare pericol. Eu cred că Europa ar trebui să-și asume un uh, rol mult mai uh, serios. Să ne gândim la impactul social și de mediu pe care l-au tratatele pe care le încheiem. Și apoi, cum să facem pentru a ne asigura că acest acord va fi mai obligatoriu și nu să rămână doar la stadiul de declarații. Să nu uităm încă o dată potențialul impact al acestui acord în diferite domenii. Comisia, am o întrebare pe dumneavoastră. Cum vă veți uh, ocupa de problema despădurilor din țările Mercosur, care ar putea uh, curge ca mm, urmare a acestor acorduri? Conform ultimului ac, uh, raport GIEC, Um, ar trebui ca în țările occidentale aportul de proteine animală în alimentația omenească să trebuiască să scadă foarte mult. Dar eu cred că, de fapt, um, nu trebuie să pierdem din vedere alimentația animalelor pe bază de soia și, deci, efectele de mediu pe care le-ar putea avea aceasta. Doamna Hautala, am avut deci o întrebare foarte clară la adresa comisiei. Da, din păcate încă nu avem uh, experți din partea, din partea comisiei dar, uh, pe acest subiect, dar uh, probabil comisia ar putea răspunde prin e-mail doamnei Heidi Hautala. Următorul grup de monitorizare este cel al țărilor andine. A avut loc în 5 februarie Uh, domnul Matias Jurgensen, uh, șef la um, Head of Unit la DigiTrade, a participat la această întrunire, precum și la întrunirea anuală a Comitetului Comercial uh, UE, Columbia, Peru și Ecuador. Acesta ținându-se în 10 și 11 decembrie. Helmut Scholz. Mulțumesc, am avut o dezbatere interesantă și animată. Era vorba despre un bilanț, despre o uh, raportare a modului în care a fost transpus în uh, practică acordul uh, cu Peru, și Columbia și Ecuador și Uniunea Europeană. Santiago Fiza și cu mine ne-am ocupat de relațiile comerciale cu Ecuadorul. Am avut un prim schimb de vederi în, în legătură cu ședința uh, de la Quito, Matias Jorgensen de la Direcția Generală Trade ne-a informat. Bilanțul său a fost pozitiv, a spus că părțile au fost mulțumite de uh, rezultatul Uh, relațiilor comerciale, de modul în care s-au produs schimburile comerciale și se pare că um, în mod special Columbia și Ecuadorul sunt de părere că în baza acestui acord uh, s-a derulat deja un schimb uh, pozitiv comercial Dar în continuare trebuie să ne gândim cum uh, poate fi stimulat în continuare acest uh, schimb comercial. Iar noi, uh, din perspectiva Parlamentului European, uh, am spus că ar trebui să uh, avem mai multe informații despre posibilitatea de diversificare a fluxurilor comerciale, cum ar putea fi create noi locuri de muncă, uh, cum ar putea să dispară locurile de muncă precare din Peru și Columbia. Am avut și un schimb de vederi cu reprezentanții grupului uh, de consilieri domestici ai Uniunii Europene care s-au întâlnit uh, cu reprezentanți ai statelor partenere la Quito și uh, au putut să uh, tragă concluzii legate de situația din cele trei state. De S-a uh, vorbit despre continuarea activității acestui grup de consilieri domestici din cele trei state și participarea ONG-urilor ar trebui să fie consolidată, de asemenea reprezentanța ai sindicatelor din Ecuador care uh, nu făceau parte din uh, parteneriatele tradiționale de cooperare între întreprinzători și uh, lucrători din diversele ramuri economice. Deci, de pildă, sindicaliștii din sectorul producătorilor de banane care uh, existau ca uh, organizație sindicală, dar nu făceau parte din structura uh, implicată în acest tip de parteneriat. Ei acum vor face parte din acest grup al consilierilor domestici și cred că uh, așa o să uh, rămână lucrurile și în viitor în Ecuador. În ce privește Columbia, ne dorim o mai mare implicare a populației din zonele rurale, iar uh, noi am sugerat ca Parlamentul European să devină un partener permanent uh, de dialog. Ne-am bucurat dacă și Comisia ar susține uh, aceste tipuri de reuniuni orizontale uh, implicarea lucrătorilor din cele trei state uh, pentru uh, ca putea să se realizeze o mai bună îmbinare a conlucrării, inclusiv la nivelul fiecărei țări. Din acest punct de vedere, această întâlnire a grupului de monitorizare um, a fost um, un moment binevenit în analizarea stării de fapt. Și poate că și uh, viitorul Parlament va insista asupra conlucrări între Parlament și Comisie Uh, pentru uh, stimularea activității grupurilor uh, domestice de consiliere, inclusiv cu Peru, Columbia și Ecuador. De asemenea, Bolivia ia în considerare să înceapă relații comerciale cu Uniunea Europeană într-o manieră asemănătoare. Mulțumesc foarte mult nu există alte înscrieri la cuvânt. Revenim atunci la Mercosur. Pentru că, uh, domnule Salafranca, am discutat uh, grupul de monitorizare de la Mercosur, dar poate că uh, doriți să adăugați câteva aspecte. Sí, gracias, señor presidente, de forma... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, colegul Schulz a menționat deja acest subiect. Uh, am avut o reuniune a grupului de monitorizare în care a reieșit foarte clar că ultima rună de negocieri care a avut loc sub președinția Uruguanului a Mercosur a durat 2 ani în care am discutat cele patru subiecte mașinile, piesele auto, repartizările geografice și transporturile maritime. Pe 1 ianuarie Argentina a devenit președinta Mercosur. Argentina a, negocia, a participat foarte bine la aceste negocieri și din câte ne-a spus Comisia, suntem acum în momentul în care se definitivează, în special poziția Braziliei, care uh, dădea naștere la niște îndoieli ca urmare a noului președinte. Știm că au existat niște probleme între Brazilia și Argentina. Președintele Braziliei, uh, când își asumă funcțiile, în prima țară în vizită merge în Argentina. De data aceasta nu s-a întâmplat ceva, a mers în Chile și asta a dus la o oarecare neînțelegere între cele două țări. Ce e sigur este că după această neînțelegere inițială, președintele Argentinei a vorbit cu președintele Braziliei, care și-a exprimat angajamentul față de acest acord de asociere cu componenta sa de comerț liber, cu Uniunea Europeană și aceasta este etapa în care ne-am regăsit înainte de următoarea rută de negocieri care va avea loc în luna martie. Știm cu toții că nu avem o conjunctură politică ușoară, că e un moment al socotelilor și că e dificil uh, Eh, să aduci capital politic în astfel de momente pentru a rezolva o negociere care, conform Comisiei, s-ar fi putut finaliza într-o săptămână acum un an. Și trebuie să verificăm dacă, eh, trebuie să vedem dacă o să avem voința politică să facem asta, dar cred că va fi interesant, mai ales că pe 30 aprilie președintele Argentinei va veni în Bruxelles și vom avea și o vizită, va avea și o vizită în Franța înainte de asta, unde se va întâlni cu Macron și știm că Comisia, cel puțin doamna Malmström ca negociator șef, are voința politică de a finaliza acest mandat și de a încheia acordurile comerciale pe care Comisia le, le-a încheiat, știind că se termină mandatul și că situația și interesul și importanța strategică al acestui acord merită să se facă un efort cu condiția, sigur, să există voință politică de ambele părți. Cred că e momentul să facem lucrurile în mod rezonabil. Miza este foarte mare. Știm că 100% din uh, partea politică a acordului este încheiată, partea de colaborare la fel și mm, rămâne ca mai puțin de 90% din partea economică de finalizat. Cam așa stau lucrurile, domnule președinte, și o să vedem ce ne uh, pregătesc lucrurile în următoarele săptămâni înainte să ni se încheie mandatul. Mulțumesc! Um, Mulțumesc și eu. Apoi trebuie să vă spun că a avut loc o întrunire a grupului de monitorizare Australia <clears throat> în prezența domnului ministru al comerțului din Australia, uh, despre care ne va vorbi domnul Sorin Moisă. Vă mulțumesc, domnule președinte, da, a fost mai puțin tipică această reuniune a grupului de monitorizare. La o săptămână după a avut loc și un atelier al relațiilor australo-europene. Poate vă aduceți aminte că am avut două runde de negocieri cu Australia și în ambele atât la grupul de monitorizare cât și la uh, atelier, am parcurs toate punctele sensibile din negocieri. Evident, în ceea ce privește interesele noastre, indicațiile geografice, accesul la piață, achizițiile publice au reprezentat puncte de interes. Avem și o listă interesantă provenită de la, din domeniul serviciilor pentru industria europeană, do, puncte de interes europene pe piața australiană, cum ar fi localizare, cerințe pentru servicii juridice și contabile. Pare să că accesul la piața australiană e foarte îngrădit. Servicii financiare, uh, asigurări de viață, privința părții australiene, da, uh, interese ofensive pe carnea de vită și de oaie, precum și în domeniul serviciilor. E clar că ambele echipe doresc să găsească o soluție la negocierile actuale și cred că avem uh, motive să fim optimiști. Probabil uh, la începutul sau mijlocul anului viitor, cel mai târziu, aceste negocieri se vor fi încheiate. Ambele părți uh, au uh, alegeri, dar nu se așteaptă ca acestea să aibă un efect asupra efectului negocierilor. E bine și să avem, uh, nu e așa, o echipă nouă în Parlament care să ia aceste decizii. E clar că în privința standardelor uh, se va viza din ce în ce mai sus, iar în ceea ce privește acordul de liber schimb uh, și punctelor sensibile, pentru că vă aduceți aminte ce probleme am avut cu um, contingentele tarifare pentru um, carnea de vită cu Statele Unite, ei bine, aceste lucruri vor avea efecte și asupra um, acordului cu Australia. În privința cărnii de porc, ne cam temem că vor apărea chestiuni uh, sanitare și fitosanitare care să afecteze acest dosar și care ar limita accesul uh, produselor noastre pe piața australiană. Deci sperăm că acest acord va reuși să soluționeze toate aceste puncte. Evident, se va mm, lua în calcul și Brexitul în cazul în care chiar se întâmplă. Și cu asta am cam terminat. Vă mulțumesc. Minunat. Are cineva observații? Pare să că nu. Deci încheiem și punctul 6 și facem o pauză de 14 minute, nici mai mult, nici mai puțin, având în vedere că sesiunea de votare e programată să înceapă la ora 10 fix. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc, astfel încât să putem începe cât mai repede sesiunea noastră de votare. bine. Înainte de a începe votul, permiteți-mi să le urez bun venit uh, unor oaspeți din partea Congresului American care au venit să observe procedurile așa cum le facem noi aici la Parlamentul European. Bun venit așadar printre noi! And secondly, as usual... În al doilea rând, voi vom face acum un test de votare pentru a vedea dacă sistemul funcționează. Am deschis votul. Am închis votul și totul funcționează ireproșabil. Primul vot este pe punerea în aplicare a regulamentului privind regimul general al preferințelor. Am Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O, o teză de la amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Com nu, 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la partea a doua. 39. Am deschis votul. Am deschis votul și se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 41, am deschis votul. Am închis votul, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică așadar la 43, am deschis votul. Am închis votul. Clar se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la 49. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 49 pentru. Pardon, mă scuzați. Compromisul 20 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul 21 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 22 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm la 59, vot deschis. Vot închis și se respinge. 61 pentru, împotriva abțineri se respinge, 62 pentru, împotriva abțineri se respinge, 63 pentru, împotriva abțineri se respinge, 64 pentru, împotriva abțineri se respinge, 65 pentru, împotriva abțineri se respinge. 66 amendament general, oral pentru împotriva abțineri se adoptă.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 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20, 21, 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25, 24 și 25. Acum, 26, amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 27. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Aviza FET, considerentul C pentru, împotrivă, Abțineri. Verificare electronică la considerentul ce am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Considerentul D pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la considerentul D, vot deschis. Vot închis, se respinge. Alineatul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineat 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineat 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineat 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineat 19 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm la alineatul 19. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la alineatul 20, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Și ajungem la avizul DV. Da, stați o secundă, da, 22. Deci, alinatul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum trecem la avizul Comisiei DV. Alineatul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineat 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineat 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineat 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic pe întregul raport cu amendamentele aferente. Am deschis votul. Am închis votul și cu o foarte mare, cu o mare majoritate se adoptă. Trecem la punctul 8, recomandări pentru deschiderea negocierilor comerciale între UE și Statele Unite. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și compromisul 7 A pentru, Vă rog să mă scuzați, am uitat de 48. Amendament 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la 7A. Am închis votul. Se adoptă. Ajungem la compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Verificăm electronic. La 61 am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 65. Trei părți. Prima parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Verificare electronică la 68 pentru. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 9A pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. La 9A am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Trecem la 71, o teză, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm. La 71, vot electronic. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10A pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 10A, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la 81. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10B pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 10B. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 11A pentru. Împotrivă. A, a, vot cu apel nominal. Am deschis votul. La 11A. Vot deschis. Vot închis și se adoptă. 93 pentru pentru împotrivă abțineri Haideți să verificăm electronic la amendamentul 93. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 95 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot cu apel nominal la 12A. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă.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 se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 24. Pentru, împotriva, abțineri. Verificare electronică la 24. Am deschis votul. Am închis votul acum și se respinge. 25 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 29 în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 35 și 36, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva abțineri se respinge, 43 pentru, împotriva abțineri se respinge, 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri se respinge. Votăm cu vot electronic pentru acestea. Să închizi votul. Se adoptă cu 21 la 17. Punctul 9. Vă rog, Heidi. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să vă spun că voiam să implementez noua regulă 11.3 referitoare la îndatorirea raportorului de a include o listă a entităților și persoanelor care au fost consultate. E o listă impresionantă, sper să fie atașată la raportul final care va fi adus în plenară pentru că uh, prim-ministrul Vietnamului, președintele Parlamentului Vietnamului, principalele ONG-uri și doi ambasadori europeni și mult mai mulți. Deci sper că vă va inspira pe unii dintre dumneavoastră să vă consultați mai mult și mai transparent la elaborarea de rapoarte. Mulțumesc! După cum știți, am adoptat o nouă regulă, regulamentul de procedură pentru Parlament, cu uh, aceste cerințe pentru raportor, președinți și așa mai departe, să dea informații cu privire la cei cu care au avut discuții. În momentul de față, personalul Parlamentului lucrează pentru platformă pentru internet, astfel încât toată lumea să poată folosi mai ușor decât uh, a fost cazul pentru dumneavoastră. Avem amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2A pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. 2A s-a deschis votul. S-a închis votul și, evident, se adoptă. Compromisul 2B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 3 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 5A pentru,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 se adoptă, DV4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, DV7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Vot electronic pentru votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. O abținere, deci aproape cu majoritate. Felicitări, totală. Punctul 10. vizul la acordul. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate de această dată. Felicitări! Mulțumim! Cum am hotărât la începutul reuniunii, punctul 11 se amână și trecem atunci la punctul 12. Și dacă cineva vrea să părăsească sala, vă rog să o faceți în liniște. Facem o pauză de un minut totuși.

Good. Dear colleagues. Dragi colegi, punctul 12. În majoritatea acordurilor comerciale avem un capitol pe comerț și durabilitate. Cu toate acestea, e important să avem în vedere implementarea capitolului TSD și un element esențial al întregului exercițiu este, desigur, grupul de consiliere. Reprezentanții pentru grupuri pentru consiliere în Uniunea Europeană este, sigur, Comitetul Economic și Social European. În ceea ce privește, având în vedere îndatoririle și experiența lor, conform regulii 137, le-am cerut să prezinte un aviz cu privire la funcționarea grupului de consiliere internă. Și mă bucur că Domnul Alberto Mazzola este acum astăzi alături de noi. Este raportorul CS și timp de șapte minute ne va prezenta acest raport. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați trimit această cerere Comitetului Regiunilor pentru a-și exprima un aviz cu privire la grupul de consiliere internă dacă îmi permiteți să o vorbesc în italiană, Comitetul Economic și Social a primit pe 11 octombrie o cerere din partea Parlamentului privind o, uh, un aviz pe Domestic Advisory Group în ceea ce privește competențe și îmbunătățirea funcționării. Am avut trei reuniuni intense ale grupului de lucru, două reuniuni de, în secțiune și acelea tot intense și cu ocazia votului în plenară am avut niște ultime amendamente care au trecut cu 80 la 70 după o discuție destul de intensă. Avizul comitetului a fost aprobat cu 150 de voturi pentru și două abțineri. Deci, aș spune că este o poziție susținută de marea majoritate a comitetului care recunoaște eh, valoarea comerțului internațional, evident, și, de asemenea, recunoaștem că avantajele și dezavantajele nu sunt împărțite egal în societatea civilă europeană. CETA și TTIP evident au arătat care sunt tensiunile ce există uh, în ceea ce privește aprobarea acordului de acest tip. Ce se consideră că este importantă ca societatea civilă să participe la toate tipurile de acorduri și considerăm că Relațiile dintre instituție și guverne nu sunt singurul mod în care aceste acorduri pot funcționa. După părerea CESE, acest grup de consiliere internă trebuie să continue să nu joace un rol executiv. Noi considerăm că grupurile trebuie să joace un rol consultativ în continuare pentru instituții Considerăm că trebuie să fie însă instituționalizate, deja deci cunoscute prin acorduri și competente pentru a gestiona aspectele acordului și de asemenea să reprezinte echilibrat trei sectoare pe care le găsim și în CESE, angajatori, sindicate și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale. Grupurile acestea trebuie să acopere toate aspectele referitoare la normele muncii, la convențiile Organizației Internaționale a Muncii, acorduri în domeniul mediului, drepturile omului, interesele consumatorilor și interesele companiilor. Comitetul Economic și Social, pe baza cererii Parlamentului, este de acord și susține că toate aspectele acordului comercial trebuie să fie acoperite de aceste grupuri. Există cele referitoare la comerț și dezvoltare durabilă care sunt elemente importante și prioritare, dar suntem pentru extinderea sferei, pentru a include toate aspectele acordului. Extinderea competențelor în toate detaliile acordului va face mai facil pentru țările partenere să accepte monitorizarea societății civile, uneori dificilă în acele țări. Este important să existe un grup de consiliere internă pe țară care să cuprindă și partea europeană și partea din statul terț și acolo unde există organisme care funcționează deja, n-ar trebui să fie modificate. A ne fost nevoie de 10 ani să avem un organism cu cile. Nu cred că vrem să începem totul de la zero încă o dată. În ceea ce privește componența, Sugestia noastră este să îmbunătățim mecanismul de selectare a membrilor și oferim și deschiderea CESE spre colaborare la acest proces de selecție. În ceea ce privește organizarea și funcționarea grupurilor de consiliere, credem că este important să aibă cel puțin două reuniuni pe an. Astăzi are loc una între partea europeană, două reuniuni pe an cu partea din statul terț și cel puțin una dintre aceste reuniuni trebuie să fie față în față. Celelalte pot fi în videoconferință pentru a reduce costurile, dar uh, cel puțin o reuniune față în față pe an. Considerăm de asemenea că e important să avem o conferință anuală a tuturor grupurilor pentru a avea uh, o diseminare de informații cu privire la activitățile acestor grupuri și ar fi de asemenea important să putem extinde în afara grupului de consiliere interne să avem o um, reuniune anuală pentru a participa cu celelalte organizații pe care le avem în alte țări, astfel încât să extindem impactul acestei activități. Nu putem să acoperim toate prioritățile și de aceea e important să putem organiza asta. O altă sugestie. Considerăm că e important ca acest de grupuri să-și poată prezenta propriile recomandări, președintele să poată prezenta în interiorul comitetului um, pentru comerț TSD-ul și comisia s-a implicat să facă acest lucru și sperăm că mecanismul să poată funcționa. CS lansează o serie de activități cu aceste țări, fac parte și eu din uh, grupul UE-Japonia și înainte de reuniunea sau de înființarea acestor grupuri încercăm să identificăm uh, omologii noștri din țările partenere. O problemă pe care am identificat-o ar fi finanțarea, mai ales în statele terțe, finanțarea activității. După părerea noastră, în acorduri trebuie să existe niște clauze explicite pentru a finanța adecvat adecva activitatea acestor grupuri, în special Mm, partea care ține de țările partenere. Comitetul vrea să continue să funcționeze în acestea grupuri, li se par foarte bune și trebuie să recunoaștem totuși că numărul acordurilor va fi în creștere și asta ne va îngreuna, inclusiv din punct de vedere financiar, activitatea. În următorii 5, de fapt 3 ani, avem o dublare a grupurilor și prevedem că vom ajunge la triplarea lor. Deci din 27 membri o să avem 77 membri care vor participa. E important și de aceea solicităm și sprijinul dumneavoastră, dat fiind că Comisia și-a extins mijloacele pentru Domestic Advisory Group, autoritatea bugetară trebuie să crească cu aceeași proporție ca și Comisia pentru societatea civilă și în ceea ce privește CESE. Și încă două aspecte nu cu toate cele 69 de țări cu care avem acorduri, va trebui să avem un grup de consiliere internă, dar cu multe dintre ele considerăm că da. Am identificat niște criterii pentru a crește, eh, pentru a extinde dimensiunile, volumul, nivelul investițiilor, importanța acordului din punct de vedere strategic și geopolitic și posibile probleme în ceea ce privește durabilitatea. Principalele grupuri de consiliere interne trebuie să aibă la, să aibă 100 de miliarde de euro pe an sau un nivel de investiții superior uh, sumei de 100 miliarde de euro. Și un ultim aspect, am vrea ca aceste grupuri să se poată adresa nu doar Comisiei, ci și Parlamentului, Consiliului și celorlalte instituții europene. Mulțumesc pentru atenție. Acestea ar fi principalele puncte din avizul nostru. Mulțumesc. Dau acum cuvântul deputaților și începem cu colega noastră, Mănoț. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben blij met het voorstel van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Mulțumesc, domnule președinte. Este o modalitate de a implica mai mult societatea în transpunerea în practică a acordurilor de liber schimb. Noi ne-am pronunțat întotdeauna în favoarea unei asemenea soluții. Așa avem să și unele întrebări. Comisia Economică și uh, Socială este de părere că ar trebui să existe și uh, mecanisme de sancționare. Dacă da, ce se consideră că ar avea un rol și în ce privește activitatea acestor consilieri pe plan național. Iar în ce privește combaterea corupției în acordul de pildă între Uniunea Europeană și Chile, ce rol ar putea să joace acești consilieri? care poate fi rolul proactiv al acestor consilieri? Cum s-ar putea implica în clipa de față? Și ultima întrebare. Ce se la punctul 1, punct 3 al avizului spune că interesele societății trebuie să fie reprezentate de către un singur for. Nu va exista atunci o poziție de monopol și cum ar putea ca un asemenea for să nu aibă și o funcție de blocare. Doamna Maria Arena. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport din partea CESE. Aș avea patru întrebări. Există posibilitatea de sancționare. După aceea, CESE poate să uh, uh, conlucreze cu aceste grupuri de consilieri pe plan național în cadrul întregului acord, pentru că la capitolul dezvoltare durabilă nu este acoperit de mecanismul de gestionare al disputelor, al sistemului de aplanare a litigiilor. Deci uh, nu există o acoperire din acest punct de vedere am putea extinde eventual uh, aplicarea asupra tuturor capitolelor din acord. Cea de-a treia întrebare. Uh, uh, recomandările au doar funcția de avize de recomandări sau pot să aibă și calitate obligatorie? Pentru că recomandările formulate uh, uh, ar putea eventual să activeze și uh, clauza de salvgardare. Deci, în cadrul clauzei de revizuire care este solicitată în clipa de față în toate acordurile de conlucrare internațională. Ruth Kenali. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc CESE pentru această prezentare. Și eu am câteva întrebări sau comentarii. Prima, legată de observația făcută legată de eh, faptul că nu este nevoie de eh, un grup de consilieri pe plan național eh, pentru toate acordurile. Dar dacă uh, dezvoltarea durabilă în domeniul comercial este o prioritate pentru toate statele membre, să nu creăm uh, situații dificile uh, să insistăm să existe acești consilieri pe plan național doar acolo unde există probleme. Ar fi o decizie până la urmă mai degrabă subiectivă. Trebuie să existe acești consilieri pe plan național care să funcționeze întotdeauna unde relațiile comerciale sunt extinse. Deci mă întreb dacă în discuțiile la nivelul CS au existat aceste elemente uh, au fost avute în vedere în cadrul dezbaterilor pentru că este absolut corect să insistăm asupra elementelor, punctelor slabe legate de resurse. Noi ne dorim o dezvoltare durabilă care să fie în centrul relațiilor comerciale și trebuie să existe resurse financiare adecvate și uh, resurse politice care să uh, poată să ducă la un impact pozitiv al grupurilor de consilieri naționali. Deci eh, trebuie să eh, avem această legătură directă și la nivelul Comisiei INTA. Eh, și mă întreb dacă în cadrul ce se, se vorbește și despre noi proceduri de a ataca încălcările uh, dreptului uh, de autor, de pildă, sau ă, dacă există violări ale dreptului muncii sau uh, în domeniul protecției mediului înconjurător cum uh, poate să funcționeze acest mecanism, uh, unde pot fi adresate plângerile care să fie analizate și unde se implică, din acest punct de vedere, consilierii naționali. Și o ultimă chestiune. Trebuie să existe până la urmă și un inventar al uh, tipurilor de experiențe pe care le-am trăit în ultimii ani pentru că unele experiențe au fost uh, frustrante. Și aș vrea să știu dacă la nivelul CS există o modalitate de a uh, valorifica experiențele de până acum pentru a evita uh, problemele pe viitor. Trebuie să existe până la urmă un istoric al relațiilor instituționale. Trebuie să existe o continuitate, eh, inclusiv în eforturile de evitare a unor situații dificile, pe care, de pildă, le-am întâmpinat în relația cu Corea. Deci, acum, eh, Comisia, din acest punct de vedere, eh, acționează în relația cu Corea trebuie să existe continuitate uh, în munca noastră din această perspectivă. Mulțumesc. Există alte întrebări? Dacă nu e cazul, atunci cu siguranță voi da cuvântul și comisiei. Doamna Madeleine răspunde de aceste grupuri ale consilierilor naționali în cadrul Unității pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă. Și eh, sigur că, eh, dincolo de întrebările eh, puse de colegii mei, aș vrea să aflu și eu cum sunt implementate recomandările Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și CESE pentru uh, prezentarea acestui uh, raport foarte cuprinzător. A fost un demers uh, amplu. Noi am conlucrat. Puteți să fiți mândri de realizarea acestui raport. Noi am urmărit experiențele din 2011 începând în acest domeniu. Eu uh, reprezint aici uh, unitatea mea, dar și uh, relațiile cu societatea civilă. Colegul meu, Peter Sander, are din acest punct de vedere competențe. Noi dorim să extindem domeniul de aplicare uh, și responsabilitatea societății civile în acordurile comerciale. Începem uh, relațiile cu Mexic și cu Chile și probabil că și alți colegi se vor implica în acest exercițiu. În ce privește lista de activități pe care le-am organizat la nivelul Direcției Generale 3D, uh, am amplificat interacțiunea, avem 20, câteodată 25 de întâlniri anuale, un dialog inclusiv uh, cu uh, reprezentanții ai societății civile. Există grupuri de contact cu care ne întâlnim din 2018. Există un grup uh, de experți. Ne-am întâlnit de șase ori în anul 2018 există și o reuniune anuală a politicilor din acest domeniu Există ateliere pe care le organizăm, 27 de reuniuni la Bruxelles și în străinătate au fost organizate. Au existat deci contacte intense inclusiv în colaborare cu CESE. Dumneavoastră ați organizat o conferință la care noi am participat, a participat comisarul nostru și uh, uh, avem uh, un plan de acțiune comun, există un secretariat uh, care se ocupă de aceste aspecte. Ambele părți doresc să se implice mai mult pe viitor um, uh, în relația cu aceste organisme informale de uh, consultanți. Și, bineînțeles, că există o bază puternică de conlucrare. Ați întrebat care ar fi pasul următor. Există acest aviz din partea CESE. Vom avea la dispoziție trei luni pentru a expune punctul nostru de vedere, dar asta nu înseamnă că uh, vom lăsa să treacă um, aceste trei luni, vom încerca să reacționăm cât mai repede și să um, uh, aplicăm aceste recomandări. Cum am spus de la bun început, se a desfășurat o activitate excelentă. Este un pilon important uh, pentru uh, aceste structuri din partea societății civile pe care noi le-am uh, creat în ce privește punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. Există o serie întreagă de propuneri pe care noi uh, le apreciem foarte mult. Există un program de comunicare, cel de-al patrulea pilon uh, pentru un uh, plan de acțiune. Alte elemente se referă la extinderea domeniului de aplicare al viitoarelor acorduri, astfel încât toate subiectele de interes să fie uh, incluse în aceste acorduri, inclusiv uh, aspecte legate de protecția consumatorului și uh, există și probleme legate de angajamentele pe care ni le asumăm. Nu neapărat angajamente financiare, pentru că acelea sunt de domeniul Comisiei pentru Bugete. Dar vreau să vă spun că ne preocupă problemele legate de călătorii și din acest punct de vedere organizăm ateliere cu reprezentanța ai societății civile. Există și uh, stimulente uh, pentru îmbunătățirea uh, a domeniului educației, evaluări, uh, se organizează seminarii din acest punct de vedere. Există câteva aspecte în care poate nu suntem toți de aceeași părere, oricum înțelegem însă perspectiva dumneavoastră. Grupurile consiliilor Național trebuie să rămână independente, um, nu uh, trebuie să existe um, relații interinstituționale și noi considerăm că aceste grupuri trebuie să acționeze transparent, să fie deschise vis-a-vis -vis de societatea civilă și nu trebuie să fie consilieri numiți de către guverne. Deci, așa cum uh, se precizează de altfel în acest aviz, uh, uh, trebuie să poată să participe și reprezentanți ai uh, societății civile care nu fac parte neapărat din ONG-urile agreate de către uh, guvernele din uh, statele partenere. În ce privește stingerea litigiilor, Există mecanisme care sunt prevăzute. Noi am lansat o primă procedură în relația cu Corea am avut consultări guvernamentale și uh, cred că um, se va stabili un grup de lucru. Există mecanisme care funcționează din acest punct de vedere, să vedem cum va putea acest prim uh, model să funcționeze în uh, litigiile legate de aplicarea acordurilor de liber schimb. ce se întâmplă cu recomandările, eh, dacă eh, s-a făcut o trimitere și legată de activarea eh, clauzei de salvgardare. Urmează să vedem dacă lucrurile din acest punct de vedere vor putea să funcționeze. În ce privește clauza de revizuire, Vom vedea care va fi experiența legată de acordul cu Canada și cum putem îmbunătăți lucrurile. Resursele constituie o provocare pentru toți. Dar dacă mă gândesc la unitatea mea, um, am fost 23, suntem mai puțini. Deci, în ce privește uh, uh, acordurile de liber schimb, Ehm, totuși, parcă suntem într-o situație mai bună actualmente decât am fost eh, cu câțiva ani în urmă. Punctul nostru de vedere este că în planul de acțiune pe care l-am elaborat, ehm, avem și posibilitatea de a urmări eh, cum sunt rezolvate plângerile care ajung la noi am uh, și rezolvat una legată de Peru, este o chestiune foarte complexă și uh, pregătim acum uh, un răspuns către cei care au făcut plângerea. Oricum, avem și misiuni care analizează la fața locului problema aceste proceduri pot să funcționeze și de fiecare dată avem ușa deschisă spre relația cu societatea civilă. M-aș opri aici, dacă doresc colegii mei să adauge ceva, pot face. Mulțumesc, poate o întrebare suplimentară din partea mea. În ce privește clauza de revizuire, există în CITA și există și în uh, tratatul cu Japonia și uh, știm și care este uh, avizul cum putem integra această clauză în ce privește revizuirea unor capitole viitoare în relația cu Canada um, acest acord funcționează deja eh, de un an și jumătate. Care este, eh, din acest punct, statutul procesului de revizuire? Mulțumesc. Eh, în relația cu Japonia tocmai a intrat în funcțiune tratatul, dar în ce privește Canada, poate vă amintiți că în concluziile comune a reuniunii TSD recente am convenit un program de lucru, am avut contacte cu Canada să discutăm uh, viitorul acestei clauze de revizuire. Deci, acesta este un proces care se derulează în clipa de față. Uh, uh, acordul a intrat în vigoare acum un an și jumătate, dar pentru a revizui un acord uh, trebuie să existe uh, o experiență mai îndelungată, să vezi cum au funcționat anumite lucruri, ce anume trebuie să se schimbe pe viitor. În clipa de față avem discuții cu Canada în uh, acest sens și uh, sigur că atunci când vom face uh, pași viitori, vom informa Comisia uh, INTA. Vom avea propuneri și din partea consilierilor naționali. vom exista ocazii să discutăm aceste chestiuni. Există o foaie de parcurs din acest punct de vedere pentru a analiza rezultatele acordului cu Canada. Asta depinde de conținut. Să vedem care va fi conținutul acestei clauze de revizuire, dar oricum Pasul următor va fi un raport către Comisia INTA. În clipa de față nu există o poziție comună. Discutăm în clipa de față modalitățile de a opera, care să fie uh, abordarea vis-a-vis -vis de această clauză. Maria Arena, o întrebare. Concernant... Da, în ceea ce privește activitatea acestor clauze de garantare. În unele țări mai puțin dezvoltate se poate activa această clauză tocmai pentru că nu dispun de toate informațiile. Nu o fac acest lucru pentru că nu dispun de toate informațiile. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, având în vedere că e vorba despre o hotărâre a autorității politice de activare a acestei clauze, uh, autorități care nu țin întotdeauna seama de realitățile societății civile în uh, aceste țări, mi se pare important acest aspect. Spre exemplu, Uh, fermierii care văd că filierele naționale sunt în pericol nu vor fi luați în seamă de către autoritățile naționale. Deci cum să ne asigurăm că în cadrul acestui comitet creat la nivelul TSD să se ia în seamă uh, și aceste elemente în ceea ce privește clauzele. Deci uh, ca interesele filierilor naționale să fie garantate. În aceste clauze, care sunt prezentate drept comisia adesea, drept marile panaceu uh, și soluția ultimă de fiecare dată, știm foarte bine că, de fapt, aceste clauze sunt foarte greu de activat. Și cum putem asigura o mai ușoară activare a acestora și o respectare mai serioasă a intereselor societății civile? Asta pentru a preciza intervenția de mai devreme. Mulțumesc. Madeleine, vreți să răspundeți? Nu? Alberto? Mulțumesc, domnule președinte. Da, voi încerca să răspund măcar la unele dintre întrebări. În ceea ce privește monopolul, noi ce sugerăm este ca um, grupurile interne și uh, majore să fie cele care să răspundă în această privință, în ceea ce privește efectele acordurilor de liber de schimb. Eu aș vrea să fie extinsă această abordare la toate aspectele, dar când vorbim și de TSD și de consumator și mediul de afaceri, ne gândim și la rezultate, pentru că, evident, rezultatele sunt foarte importante și noi ne-am gândit să ne concentrăm pe o serie de priorități. Spre exemplu, uh, prioritățile din Corea, OIM, uh, cadrul pentru telecomunicații, importurile de carne, autovehiculele, trebuie să putem răspunde măcar uh, acestor priorități. Deci să, um, dar să folosim și resursele externe, cum ar fi mm, sindicatele. Avem încredere că putem face acest lucru, dar nu vrem să avem vreun monopol, pentru că sunt fel și fel de foruri ă, diferite ale societății civile. Dar, totuși, ă, acestea cu care avem noi de-a face au marele avantaje de, avantaj de a fi structurate. În ceea ce privește sancțiunile, recunosc că nu prea ne amestecăm pentru că nu este rolul nostru. În schimb, noi formulăm recomandări. Nu suntem nici de cum vreo instanță, vreun tribunal, dar trebuie să putem aduce în discuție anumite aspecte. Și ar fi bine să avem un uh, răspuns comun în ceea ce privește chestiunile comerciale. Acum, în ceea ce privește criteriile, trebuie să spun că pe Marle DAX am prevăzut doi membri pe fiecare grup. Asta înseamnă șase grupuri, șase membri în total. Pentru cele mai mici, un membru pe fiecare grup. E vorba de 69 de acorduri comerciale, nu-i așa, care la un moment dat vor trebui să fie revizuite. E oare fezabil acest lucru? Avem resursele necesare? E o întrebare. În orice caz, e nevoie de resurse suplimentare. Noi propunem, Comisia a propus 3 milioane pentru 3 ani pentru desfășurarea acestor activități. Am vrea să dispunem și noi de, asem- de aceeași anvelopă financiară. În ceea ce privește procedura privind plângerile, vom reuși cu siguranță să formulăm niște recomandări uh, utile. În ceea ce privește mandatul, noi um, propunem 5 ani mandat general și 2 ani și jumătate pentru președinte, astfel încât uh, membrii să se poată reuni măcar uh, o dată pe an pentru a discuta, pentru că situațiile sunt diferite de la o țară la alta. Spre exemplu, discuțiile cu Canada sunt mai ușoare. Ah, vom avea două, cu Japonia poate trei, dar cu alți parteneri discuțiile vor fi ceva mai dificile. Unele țări din uh, America Latină, acolo este mai uh, greu de înființat un uh, comitet de asistență pentru dezvoltare, dar, spre exemplu, unele rezultate tangibile uh, înregistrate cu Chile trebuie garantate în continuare. Sper că am reușit să răspund măcar la o parte dintre întrebări. În uh, raportul nostru veți găsi cu siguranță răspunsurile și la celelalte întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri. Da, e un raport uh, foarte rodnic, aș spune, foarte bogat și binevenit. Eu vă promit că voi acorda toată atenția necesară acestei chestiuni și mă voi bate pentru ca resursele necesare să fie puse la dispoziție chiar și după alegerile europene. Mulțumesc, cu acestea s-a încheiat și punctul 12 și ajungem la punctul 13. Schimb de opinii în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de asistență macrofinanciară cu țările terțe. Am avut mai multe discuții pe această temă cu astfel de acorduri încheiate cu mai multe țări. E vorba evident de sume mari. Așadar, este cu atât mai important să avem o idee de ansamblu în privința a ceea ce se întâmplă cu acești bani europeni. Înainte de a da cuvântul uh, raportoarei, voi da cuvântul domnului Ion Grize de la ECOFIN și domnului Dirk Lennertz, Head of Sector tot la ECOFIN. Vă rog. Între 5 și 7 minute, vă rog. Bună dimineața tuturor! Noi salutăm ocazia de a discuta despre asistența macrofinanciară alături de dumneavoastră astăzi. Vă voi da o privire de ansamblu în privința celor cinci operațiuni de astfel de asistență active în momentul de față. Vă trimit și la tabelul programelor uh, de asistență macrofinanciară care a fost uh, publicat săptămâna trecută. Sper că l-ați primit și dumneavoastră. Avem două astfel de operațiuni în uh, vecinătatea sudică a UE, în Iordania și Tunisia, și trei în vecinătatea răsăriteană, Moldova, Georgia și Ucraina. Nu există astfel de operațiuni uh, în țările candidate sau potențial cantitate, cu toate că aceste asistență macrofinanciară rămâne totuși la dispoziția acestora în cazul uh, unei crize financiare. În Iordania punem în aplicare un program AMF de 200 de milioane de euro în două tranșe. Prima tranșă în octombrie 2017, a doua tranșă încă este disponibilă și depinde de îndeplinirea a 11 uh, um, puncte de politică în privința în cărora celor două părți au convenit. Iordania a fost de acord în 2018 cu aceste condiții însă una dintre aceste condiții, cea care vizează achizițiile publice și reforma sistemului uh, de apel, rămân pendinte. Iordania uh, a făcut uh, multe progrese în, aceste, în acest sens și probabil condițiile vor fi îndeplinite în curând și programul FMI uh, care vizează Iordania probabil va fi deblocat foarte curând. Întâi de toate la Londra, în 28 februarie, trebuie spus că a avut loc, uh, că va avea loc conferința privind Iordania și apoi în uh, Bruxelles va avea loc încă o conferință privind întreaga regiune. Comisia va propune ulterior un nou program uh, FMI pentru uh, Iordania cu uh, acordul celor trei instituții implicate. Celelalte operațiuni au loc cu Tunisia în ceea ce privește asistența. E vorba de 500 de milioane de euro pentru trei tranșe de plată Programul este similar cu cel uh, din Iordania. Trebuie să se registreze mm, uh, progrese în ceea ce privește programul FMI și apoi uh, mai rămâne o condiție de îndeplinit din cele opt impuse acestei țări pentru mm, vărsarea următoarei tranșe. Curtea de conturi din Tunisia trebuie consolidată prin intermediul legiferării. Parlamentul tunisian discută la ora actuală pe marginea acestei legi și Comisia urmărește îndeaproape aceste discuții, încurajând adoptarea acesteia. În ceea ce privește partea de răsărit, în Moldova avem un program de 100 de milioane de euro, uh, un amestec de uh, împrumuturi și ajutoare nerambursabile în memorandumul de înțelegere există o serie de condiții, însă nu am uh, vărsat încă prima tranșă pentru că din iunie 2018 condițiile politice pentru această asistență nu au mai fost întrunite. Și asta ca urmare a unor uh, evenimente uh, îngrijorătoare, cum ar fi invalidarea ale- rezultatului alegerilor la primăria din Chișinău. Deci acest, această asistență rămâne deocamdată în așteptare până când vor fi îndeplinite condițiile politice. În Georgia punem în aplicare hotărârea colegislatorilor din aprilie 2018, conform căreia e vorba de 49 de milioane de euro, iarăși un amestec de ajutoare nerambursabile și finanțare mm, S-a schimbat uh, guvernul în iunie-iulie în Georgia, lucru care a dus oarecum la întârzierea programului. După ratificarea la nivelul Parlamentului, s-a hotărât uh, vărsarea primei tranșe în decembrie 2019. Informații în privința acestei tranșe au fost puse la dispoziția parlamentarului prin intermediul intersecretariatului în, moment, în data de 4 decembrie. Georgia lucrează actualmente pe marginea punerii în aplicare a condițiilor politice pentru cea de-a doua tranșă de 25 de milioane de euro și, va intra, uh, și vom avea o misiune de revizuire în primăvară. Georgia, în ceea ce privește programul FMI, s-a comportat foarte bine, toate programele au fost duse la bun sfârșit uh, până acum. În fine, am vărsat prima tranșă din cadrul programului de asistență către Ucraina. Ca urmare a deciziei din iulie 2018, e vorba de un miliard de euro în două tranșe de plată. Au, loc uh, negocieri, uh, au avut loc negocieri intense vara trecută și memoramul de înțelegere a fost gata pentru semnare în septembrie anul trecut efortul de punere în aplicare pentru condițiile din prima tranșă se desfășoară în paralel cu procesul de ratificare la nivelul Parlamentului ucrainean. Ucraina îndeplinește toate cele șase condiții politice pentru vărsarea primei tranșe la mijlocul lunii noiembrie, deci printre aceste condiții, reformă în lupta împotriva anticorupției, Uh, Ucraina a pus uh, în uh, practică un sistem de verificare a declarațiilor de avere, unul, una dintre cerințele cele mai importante pentru prima tranșă, precum și pentru programul precedent. Apoi, strângerea de date pentru beneficiarii um, companiilor, de asemenea, a fost pus la punct Apoi s-a lansat procesul de selecție pentru noi, noul complet de judecată de la înalta curtă, curte antifraudă. Deci prima tranșă de 500 de milioane va fi uh, vărsată în decembrie anul curent. Informații v-au fost trimise în 30 noiembrie cu evaluarea clară a tuturor celor șase condiții. Deci, în general, vorbind în ceea ce privește Ucraina, după o perioadă de re reforme încetinite în 2016 și 2017, iată că această țară a mărit din nou ritmul eforturilor anul trecut și și-a atins obiectivele și angajamentele lucru care a relansat sprijinul internațional, atât din partea UE cât și din partea FMI, care a aprobat un nou program pentru această țară în decembrie 2018, cât și din partea Băncii Mondiale care Ucraina lucrează actualmente pentru îndeplinirea condițiilor pentru cea de-a doua tranșă. Vom avea o misiune de revizuire la Kiev luna viitoare și odată ce aceste condiții vor fi uh, considerate drept îndeplinite din nou, vom lansa cea de-a doua tranșă în primăvară. Și așa ajung la finele prezentării. Vă mulțumesc pentru atenție. Dirkle, împreună cu Dirk Lennart, vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să înțelegem întâi de toate că asistența macrofinanciară către Ucraina s-a ridicat la 3,3 miliarde de euro din 2014 încoace. Deci, practic, e cea mai mare sumă pe care am alocat-o până acum către o țară non-europeană, non-UE. Ultima tranșă din noiembrie a intervenit într-un moment crucial, un moment în care Ucraina și poporul ucrainean s-au confruntat cu niște agresiuni fără precedent și cu o mare escaladare a conflictului din Marea Azov. Deci banii au sosit la țanc, aș putea spune. E foarte important să se sublinieze că Ucraina continuă să rămân angajate pe calea reformelor și asta în ciuda unui context de securitate foarte dificil. Alegeri preziden- prezidențiale, parlamentare care se pregătesc și al căror rezultat încă, bineînțeles, nu este cunoscut și nici uh, impactul acestui rezultat. Există uh, ucrainienii reușesc să îndeplinească o serie de angajamente politice uh, măsuri care vizau, printre altele, accelerarea luptei împotriva corupției, îmbunătățirea transparenței, registrul companiilor, uh, productivitatea uh, impozitării, întreprinderile publice și așa mai departe. UE se concentrează așadar pe continuarea acestor progrese atât de importante Iată, spre exemplu, ce se întâmplă în domeniul Tribunalului uh, de luptă împotriva corupției. Salutar! Dar există totuși o, o serie de chestiuni comerciale supărătoare. Ce s-a întâmplat cu ridicarea interdicției la exportul pe material lemnos din 2015 uh, încoace este în uh, vigoare și contravine într totul spiritului acordurilor de liber schimb uh, cuprinzătoare. Apoi, ce se întâmplă cu de documentele de însoțire pentru exporturile de uh, fiare vechi? Și apoi cota CN0107 pentru importuri este folosită uh, și pentru alte produse, cum ar fi pentru piept de pui dezosat. E clar că e vorba aici de o lacună care pune, îi pune în pericol și pe agricultorii europeni și creează și o serie de posibilități pentru, haideți să le spunem, niște mm, manevre creative, să spun, din partea mediului ucrainean din acest domeniu. Mulțumesc, Joachim Schuster. Da, ich kann pozitiv. Nu pot să fiu de aceeași opinie pozitivă. Am discutat uh, foarte mult data trecută dacă uh, dorim să refacem uh, tratatul pentru că era vorba despre plăți care depășeau până la urmă uh, standardele uh, negociate uh, în mod real. Deci trebuie să îmbunătățim lucrurile. Nu este suficient să declari în presă că plățile au fost efectuate. M-ar interesa de asemenea să aflu ce înțelege Comisia prin faptul că au existat progrese în ce privește combaterea evaziunii fiscale și a fenomenelor de corupție. Pentru că este vorba de miliarde care au părăsit țara mai, o sume mai mari ă, care au plecat din Ucraina decât cele pe care noi le-am pus la dispoziție ucrainienilor. Deci, care sunt criteriile dumneavoastră când vorbiți despre combaterea corupției? Pentru că nu am auzit să existe până la urmă vreo hotărâre ă, judecătorească care se condamne pe oligarhii care sunt corupți. Deci nimeni nu și-a pierdut uh, averea în Ucraina până în clipa de față. Deci ce înțelege Comisia prin aceste progrese? Pentru că indiferent ce se întâmplă în Ucraina, din uh, diverse motive și rațiuni politice, noi continuăm să pompăm bani uh, în această țară. Eu cred că uh, până la urmă de patru ani suntem duși de nas. Când e vorba să combați niște fenomene grave, nu avem rezultate din partea Ucrainei și Comisia în ciuda acestei situații, aprobă plățile următoare. Deci, cum informați Parlamentul constant? Pentru că am vrea să fim informați înainte ca banii să plece spre Ucraina. Și ce înțelegeți dumneavoastră exact când vorbiți despre progrese în combaterea corupției și evaziunii fiscale? o serie întreagă de întrebări. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să continuă discuția privind Ucraina, de unde ne-am oprit anul trecut. Propunerea MF a fost prezentată Parlamentului cu presiunea timpului și cu mesajul de a nu propune niciun fel de amendamente la regulamentul standard. De aceea e important ca condițiile rămase pentru Ucraina să fie îndeplinite și să se respecte declarația comună convenită de către Comisie, pe lângă regulamentul MFA. În primul rând, mă bucur să constat progrese pentru reforma anticorupție, însă condițiile anticorupție nu pot fi reduce la o simplă bifare de căsuțe teoretică. În cazul Tribunalului Anticorupție, obiectivul este ca acesta să funcționeze în practică și asta trebuie să fie foarte clar. Subliniez de asemenea mesajul în declarația comună privind importanța unor reforme durabile și responsabile social. Aspectele sociale trebuie să fie incluse în acest uh, MFA, dar aș vrea să știu uh, ce efecte vor avea aceste propuse reforme pentru o dezvoltare inclusivă și, de asemenea, cum angajamentul pentru o societate puternică și independentă este respectat. Există un paragraf în nota informativă cu privire la primul MFA uh, care spune că o serie de preocupări continuă să existe în ceea ce privește drepturile omului. Respectarea drepturilor omului se numără printre pilonii regulamentului MFA și mă întreb dacă Comisia ne poate explica cum și dacă preocupările privind drepturile omului sunt avute în vedere în cadrul acestui acord. Și în încheiere, dați-mi voie să vă spun că uh, Sincer, uh, doresc să sprijin Ucraina și cetățenii ucrainieni pentru că e un vecin foarte important. Însă, acest program MFA implică foarte mult bani și este foarte important să avem toate acțiunile comisiei explicate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Alexander, și acum comisia pentru a răspunde la toate aceste minunate întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Reprezentăm Directoratul pentru Afaceri Economice și Generale și îmi pare rău că nu îi avem și pe colegii care se ocupă de comerț. Vă pot spune ce știu și anume un accent pus pe legătura între aspectele comerciale și asistența macrofinanciară și aici în mod special avem um, interdicțiile la export care se găsesc în al treilea program MFA. După cum știți, după cum ne-a spus, v-a spus Comisia chiar din faza de propunere pentru a patra decizie MFA, nu intenționăm să introducem interdicție la export în acest program de macroasistență financiară al patrulea și vrem să folosim instrumente dedicate pentru a încerca să rezolvăm problema. În cazul acestui fond, aș deci, vă pot confirma că Organismul pentru soluționarea litigiilor din DCFTA a fost creat, reprezentanți au fost numiți din partea ambelor părți și în ceea ce privește interdicția la export și această sintagmă, primele consultări au început deja la începutul acestei luni, februarie. Trebuie să vedem dacă una dintre părțile, în acest caz UE, ar consideră că este nevoie să ne adresăm mecanismului de soluționare a litigiilor în mod expres. În ceea ce privește fier vechiul și, fierul vechi și carnea de pui, n-am nicio problemă, vă uh, să transmit aceste întrebări colegilor care se ocupă de politicile comerciale. Apoi, Întrebarea referitoare la cerințele de informații. Este o decizie Decizia privind asistența macrofinanciară a fost adoptată de colegiuitor la începutul lunii iulie. Am folosit vara pentru o negociere a memorandumului de înțelegere la finele lui august, nu știu exact data, dar în jur de 24 august, am avut un proiect de memorandum care a fost prezentat Registrului de Comitologie. Deci, reprezentanții stațiilor membre au fost invitați la o reuniune a Comitetului pe 6 septembrie și în același timp Parlamentul a avut acces la proiectul de text prin acest registru de comitologie. Așa funcționează regulamentul privind comitologia, care are practic uh, atribuții aproape constituționale. Asta cere să facem ca proces. Deci, de la finele lui august, proiectul de memorandum vă este disponibil, accesibil tuturor și, sigur, a fost semnat pe 14 septembrie, susținut de Comitetul Statelor Membre, pe 6 septembrie și semnat pe 14 septembrie, de când uh, a devenit un document public, deci condițiile sunt transparente și pot fi consultate pe pagina noastră de internet. În ceea ce privește plățile, am emis un comunicat de preț, e adevărat, dar asta n-a fost singurul document pe care l-am prezentat Parlamentului, am trimis și o notă informativă de cam 20 de pagini cu o evaluare detaliată a tuturor celor șase condiții legate de aceste prime plăți, precum și informații la zi privind programul FMI, astfel încât să fie transparent pentru dumneavoastră toți. De ce am considerat că s-au îndeplinit condițiile pentru această plată? În conformitate cu declarația comună, am publicat această notă informativă pe pagina noastră de internet pentru că ne-am angajat să facem publice aceste informații. Apoi, progresele pe anticorupție și evaziune fiscală. Ați spus că n-ați văzut politicieni sau oameni de afaceri ucrainieni care să fie condamnați în instanță. Dacă ne uităm la asistența macrofinanciară, trebuie să ne gândim la acțiunile specifice care pot fi incluse drept condiții pentru plăți, pentru efectuarea de plăți. Într-un program de asistență financiară nu putem spune că Ucraina se angajează să condamneze în instanță un X număr de infractori. Nu putem formula așa ceva. Deci trebuie să creăm niște măsuri de reforme uh, la nivel instituțional și structural astfel încât să avem cerințele eh, cu care să verificăm dacă aceste lucruri s-au întâmplat pe viitor. Memorandumul, cum am spus, este acum public, deci puteți să-l accesați și să vedeți acolo niște detalii specifice cu privire la ce continuăm progres suficient pentru efectuarea acestei plăți, acestei tranșe. Deci, uh, declarații de avere din partea funcționarilor publici, de exemplu, este un instrument foarte important atât pe partea de detectare, adică poți compara ce declară oamenii cu ce câștigă oficial, poți de asemenea să folosești o serie de mecanisme pentru a verifica dacă declarația este completă și corectă, Există și, este și un instrument preventiv, în sensul că dacă știi că trebuie să-ți declare activele când ești ales ca deputat sau când ai o poziție importantă în guvern, dacă ai un anumit profil, poate că te, te, te stimulează să nu iei pe această cale, să spunem, și asta este un instrument important anticorupție. Avem Tribunalul superior uh, Superiorul Anticorupție, pe care l-am menționat deja în introducere și există și înregistrarea beneficiarilor finali. Există cerințe specifice. Sigur că nu avem soluții universale pentru toate problemele Ucrainei, dar fără îndoială fac progrese clare în direcția corectă și dacă ne uităm la alte țări din regiune, inclusiv țări din UE sau din alte părți ale lumii, vedem că mm, e dificil să înaintez în anticorupție, că se înregistrează progrese, dar se fac și pași în urmă în același timp și e foarte important să existe structuri instituționale dedicate. Și de asemenea, aceste condiții sunt analizate cu mare atenție atunci când pregătim decizia de a efectua o plată și cred că am arătat foarte clar la finele lui 2017, începutul lui 2018, că nu uh, facem tranșe de plăți în orice condiții. Ultima tranșă, MFA 3, n-a fost făcută pentru că niște condiții foarte importante, de altfel, n-au fost respectate. Și mesajul acesta a fost foarte clar perceput de către ucrainieni. Și câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, pe întrebarea referitoare la impactul reformei asupra aspectelor sociale, creștere și dezvoltare inclusivă. Probabil ați văzut că există trei condiții de politici sociale speciale în memorandumul pentru Ucraina, pentru cea de doua tranșă, care au legătură cu finanțarea domeniului medical, vizarea beneficiilor sociale și integrarea persoanelor strămutate intern. Am discutat în detaliu impactul estimat al acestor măsuri și întreaga funcționare a MFA în nota însoțitoare care a venit cu memorandumul acesta de înțelegere și am uitat să vă spun, n-ar fi trebuit să uit, am uitat să menționez faptul că am oferit nu doar proiectul de text pentru memorandum atunci când Comitetul Statelor Membre l-a primit, ci v-am dat și informații sub forma unei note informative care spunea de ce am ales anumite angajamente politice și de ce Um, considerăm că impactul lor este important. Există un uh, capitol special referitor la impactul social în această notă însoțitoare, alături de sau în concordanță cu declarația comună făcută de Parlament, Consiliu și Comisie, care sigur că a însoțit această decizie MFA. Mulțumesc pentru că ați menționat uh, informațiile noastre la prima, cu privire la prima plată, ați subliniat drepturile omului în mod special. Per ansamblu, evaluarea noastră este că în Ucraina precondițiile politice sunt respectate și că încălcările drepturilor omului vizează în special zonele necontrolate de guvern Sigur, asta nu înseamnă că nu sunt probleme în alte părți, dar per ansamblu putem spune că Ucraina îndeplinește standardele ce țin de drepturile omului, deci am luat hotărârea să efectuăm această primă plată, să plătim această primă tranșă. Mulțumesc! Două întrebări suplimentare. Domnul Trusta și domnul Valeza pun întrebările. Nu este o întrebare, pentru că cred că nici nu merită să o pun, dar ă, eu vreau să constat că nu este suficient ă, modul în care ne informați. Ă, ne recomandați doar ca deputații să intre pe site să se informeze. Eu cred că ar trebui să existe o reglementare mai amănunțită altă observație. Nu este suficient să existe niște structuri formale pentru ca să reușim să combatem corupția și evaziunea fiscală. Comisia trebuie să vadă dacă până la urmă formele existente dau roade sau nu, pentru că există de multă vreme corupția. Până la urmă, dacă se constată că în continuare există evaziune fiscală sau corupție, ar trebui să înceteze plățile. Deci comisia nu trebuie să se mulțumească doar cu uh, înființarea acestor organisme. Este vorba de uh, miliarde de banii contribuabililor. Domnul Valesa, eu aș vrea să cer un răspuns înscris la întrebarea mea, dacă e posibil, vă rog. Mulțumesc, spune domnul președinte, în ceea ce privește care le pui și chestiunile comerciale, o să aveți un răspuns scris și declarația domnului Schuster. De asemenea, rămâne în picioare. Cred că aveți, deci, niște teme de casă pe care trebuie să le rezolvați. Bun, am încheiat și cu punctul 13 de pe ordinea de zi și acum trecem la reuniunea coordonatorilor. Deci facem o pauză de un minut și cei care nu trebuie să fie în sală să iasă din sală, vă rog.